Dragi colegi, dragi colegi, cred că nici nu avem nevoie de mult timp acum. Văd că rândurile s-au cam uh, puținat. Eu cred că am avut ocazia acum ca timp de două ore și jumătate să purtăm o discuție foarte bună cu experți foarte buni care și-au exprimat poziția foarte clar și răspicat. De aceea cred că acum nu mai e nevoie să discutăm uh, în uh, detaliu acest raport, dar sigur că din punct de vedere formal trebuie să facem acest lucru, de aceea am să-i dau acum cuvântul Helgei Trupel în calitate de reportoare. Nu știu dacă mai are ceva de adăugat uh, față de cele spuse anterior. Mulțumesc, Petra. Trebuie să spun că nu întotdeauna așa stau lucrurile la noi. A fost o audiere foarte bună și cu consecințe foarte clare și concluzii foarte clare pentru noi, așa cum spune și tu. Vrem să facem mai multe în combaterea șomajului în rândul tinerilor, dar trebuie să dispunem de instrumentarul corespunzător. E clar că trebuie să folosim bani din Fondul Social European cât mai bine pentru combaterea șomajului, dar, pe de altă parte, uh, să mergem cu o distinție clară pentru voluntariat. Eu cred că um, am putea chiar convinge Comisia de acest lucru, pentru că și Comisia împărtășește cele două obiective, multă solidaritate, dar și mai multă combaterea șomajului în rândul tinerilor. Nu vreau să mai adaug prea mult aici pentru că am vorbit deja <laughs> întreaga după amiază și am și arătat foarte clar care este interesul meu politic. Aș vrea doar să știu dacă mai există colegi aici care doresc să completeze ceva ce nu s-a spus, pentru că altfel cred că în afară de uh, comuniștii greci și extrema dreaptă, cu toții ne putem înțelege foarte bine pe acest dosar. Și va trebui să mai discutăm dacă există avantaje, dacă uh, se păstrează în Erasmus Plus, uh, care sunt și dezavantajele, asta ar fi o chestiune mai uh, spinoasă. Și aici încă mm, nu știu exact ce să zic. Dar pe mine mă interesează ce mai au de spus ceilalți și eu voi lucra pe amendamente și pe compromisuri. Mulțumesc foarte mult! Aici vreau să atrag și eu atenția că termenul de depunere a amendamentelor este 20 octombrie ora 11 și că vom vota pe 22 ianuarie. A trebuit să mai uh, facem o amânare pentru că altfel Emple ar fi avut probleme sau respectiv uh, Emple ar fi trebuit să voteze uh, foarte scurt înainte de votul nostru, astfel încât uh, nu am fi putut pune cap la cap amendamentele, în special datorită competențelor partajate pe articolul 54. La fel și ENVI beneficiază de articolul 54 în ceea ce privește bugetul și um, de asemenea și Regi și uh, Comisia pentru Buget mai întâlnesc avize. Noi uh, facem parte din acele comisii care de regulă iau în serios și avizele care vin din partea celorlalte comisii, ceea ce nu se poate spune de spre toate celelalte comisii. La noi lucrurile sunt diferite, de aceea această amânare pe 20 ianuarie, când vom vota acest raport. Trei Intervenții solicitate din partea celor trei membri care mai sunt aici. Eu cred că după aceea putem chiar încheia această zi care a fost suficient de lungă pentru noi toți. Colega Șoidrova, prima. Děkuji. Já bych eh, chtěla především poděkovat. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc eh, pentru eh, această audiție. A fost o contribuție excelentă, subiecte utile pentru munca noastră ulterioară. Vreau să mulțumesc Olgei Trupel pentru proiectul de raport care arată clar, după părerea mea, cum putem să facem față toate acestea. Susțin proiectul de schimbare a titlului. Aș vrea să spun că proiectul inițial de regulament al Comisiei are o lipsă semnificativă și anume, dacă analizăm obiectivele acestui regulament, în uh, ceea ce privește Corpul uh, European de uh, Solidaritate, în obiectivele concrete și obiectivele generale nu vom regăsi termenul voluntariat. Voluntariatul nu face parte din obiectivele Corpului de Solidaritate. Cred că nu este vorba de o misiune formală, ci uh, ceva semnificativ. Direcția în care merge raportul Helgei Truppel, uh, Truppel uh, cere uh, să ne aplecăm asupra acestui termen. Asta ne va permite Dacă reducem uh, componenta angajabilitate, atunci, în acest uh, caz, asta ar putea să rămâne la nivelul Erasmus Plus și ar trebui să se axeze și mai mult pe solidaritate, voluntariat, ceea ce ar fi o oportunitate de a face un program interesant în același timp trebuie să cerem că, ca în ceea ce privește angajabilitatea să întărim uh, partea de uh, solidaritate. Consider acest proiect rezonabil, ar trebui să obținem uh, sprijinul. Cred că va fi uh, direcția pe care o vom urma și ca raportor din umbră aștept cu nerăbdare uh, urmarea colaborării noastre. Silvia. Detto perché... Mulțumesc. Deci lucruri nespuse până acum, pentru că avem puțin timp. În ceea ce privește titlul. De la bun început, nu am spus că e într-adevăr un corp, pentru că nu este o entitate juridică. Unica preocupare este că în această perioadă s-a folosit deja această terminologie, corpul de solidaritate. Este un fel de etichetă deja care s-a transmis și de aceea uh, Eh, sper să devină până la urmă așa ceva. A vorbit doar de o inițiativă, s-ar putea să, ca lucrurile să mm, fie percepute cu mai puțină amploare. În al doilea rând, cred că ceea ce am încercat să explic și colegilor din Emplă este că partea de ocupațiune, de ocupare poate avea și altă denumire Însă trebuie să existe claritate. Voluntariat din uh, motive de solidaritate și angajabilitate pentru combaterea șomajului trebuie să fie lucruri clare și distinse. Apoi, partea intermedierii este um, ocolită aici pentru că se creează un raport direct. Lipsește însă o parte care reprezintă în voluntariatul european și anume partea de consultare și rolul rețelelor. O întreb pe Helga dacă organizația intermediarilor la care faceți dumneavoastră trimitere se referă la rețelele existente în momentul de față și care îi ajută pe tineri în momentul față. Atunci e foarte bine, dar Poate că acest lucru ar trebui menționate ca organisme de consultare. În plus, există și o activitate de verificare a calității. Eu sunt împotriva companiilor private pe aceste platforme. Poate putem să creăm așa un fel de categorie companiile prietene Corpului de Solidaritate, dar uh, le testăm până la urmă. Dacă vor să ofere posibilitatea propriilor angajați să participe la acest voluntariat, dar e altceva, nu ca și cum se servesc cu voluntari pentru a-i folosi în loc de angajați. Mulțumesc foarte mult, Luigi Morgano. Foarte rapid și eu. Se pare că a rezultat foarte clar nevoia de a evita suprapuneri între aceste teme, pentru că dacă există suprapuneri, lipsește claritatea și există un risc de a fi prost înțeles și apoi e chiar vorba de un regulament care intră în vigoare, deci nu putem uh, trece cu vedere acest lucru. Punctele critice care au rezultat ne arată că trebuie să evităm să existe cu denumiri similare um, activități care să fie similare cu uh, cele retribuite și pe de altă parte uh, activități de voluntariat care căruia îi lipsește principala caracteristică, caracterul gratuit. Deci aceste lucruri trebuie clar delimitate. Cred că atunci când se vorbește de solidaritate pentru a ajunge la voluntariat, trimiterea la articolul 2 din tratat se poate face și pentru că aici există o clarificare la fel și la articolul 2 din Cartea Drepturilor Fundamentale. Și spun asta pentru că acest aspect al solidarității reprezintă unul dintre conceptele și valorile comune care trebuie în continuare invocate și respectate. Un element pe care am putea să-l valorificăm uh, chiar și mai mult. Ar mai fi și alte lucruri de spus, dar uh, poate voi veni cu amendamente înscris. Mai e ceva, tocmai pentru că e vorba de un regulament aici. Vreau să știu care sunt organizațiile um, care trimit participanții și care sunt uh, organizațiile care le primesc. Aici trebuie să facem ceva ca lucrurile să fie definite mai clar, pentru că altfel mă tem că această inițiativă, acest program care mm, ar putea avea într-adevăr un viitor, sigur în condițiile unei uh, finanțări uh, corespunzătoare, dar uh, lucrurile neclar definite mm, riscă să ducă la implozia acestui proiect. A rezultat și din dezbaterea de astăzi, tot cei care au, au intervenit au scos în evidență caracterul critic al acestei distinții necesare. Mulțumesc. Întreb comisia dacă mai dorește o dată să intervină. Numai dacă doriți. Thank you very much, madam. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Putem să confirmăm aprecierea noastră pentru organizarea audierii. A fost uh, util să ascultăm pe experți uh, în ceea ce privește claritatea, am să repet ceea ce a spus și directorul meu mai devreme, și anume, regulamentul uh, este doar începutul unui proces posibilitatea de a implementa uh, programele. Nu am uh, dorit de la bun început uh, la Bruxelles să definim care sunt nevoile. De aceea definițiile sunt lăsate deschise. Organismele de implementare ne vor uh, ajuta să ajungem uh, la obiectivele pe care ni le-am propus. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc foarte mult. Repet și eu, cu cât e mai clar un regulament, cu cât sunt mai clar definite lucrurile, cu atât mai puține probleme apar ulterior la implementare, pentru că atunci nu mai trebuie interpretate uh, formulările din regulament. De aceea, claritatea în legislație trebuie să fie prioritatea pentru noi, astfel încât să nu apară neînțelegeri ulterior. Helga, mai dorește o dată? Da, împărtășesc această părere. Avem suficiente alte programe unde lucrurile nu sunt um, atât de clare, de pildă directiva cu privire la e-commerce, ne face mari probleme această distinție între activ-pasiv și așa mai departe, dar uh, atunci când nu se dorește pot apărea probleme politice și alții pot veni cu interpretări care nu ne plac. De aceea, important este să venim cu definiții clare și cu obiective clare și față de cele spuse de Silvia acum, nu vreau să mai repet tot acum, pentru că aveți proiectul și înscris. Cooperarea cu organizațiile de tineret este foarte importantă. Și întregul uh, spirit uh, al raportului meu uh, merge în direcția asta, pentru că ei sunt, de fapt, experții și îi cunosc pe tineri. Și apreciem acest lucru, apreciem aceste organizații, pentru că știu cum să se comporte cu uh, toate categoriile de tineri. Ar trebui să avem o abordare mai de jos în sus și nu invers și atunci ajungem și la rezultate. Mulțumesc! Voi și, fi și eu foarte rapid. Înțeleg acum ce vreți să spuneți, dar uh, fiind un regulament, este important să fim clari. Cred că e nevoie să facem acum un efort pentru a clarifica lucrurile. În orice caz, noi suntem uh, dispuși să facem acest lucru. A păstra în interiorul sau în afara Erasmus uh, este o întrebare care merită analizată și din perspectivă juridică și din perspectiva bugetară și nu e de aici de acolo. Mulțumesc! Mulțumesc tuturor celor care au rămas până la această oră. Mulțumesc pentru dezbaterea avută în această după-amiază. Președinta mulțumește și interpreților și le urează o seară plăcuță. Următoarea noastră reuniune are loc pe 19 octombrie dimineața între 9 și 12.30. Până atunci ne revedem cu diferite ocazii. Vă doresc tuturor o seară frumoasă.